adoptarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general, exercițiul financiar 2016. Și voi da cuvântul în primul rând, în numele Consiliului, domnului Pierre Gramenia. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, stimată doamnă, doamnă președintă, distinși membrii ai Parlamentului European, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Am onoarea de a vă prezenta poziția Consiliului privind proiectul de buget al Uniunii Europene pentru anul 2016. A fost adoptat în unanimitate de Consiliu pe 4 septembrie. Obiectivul principal este de a susține relansarea economică, investițiile și crearea de locuri de muncă. Și de asemenea, pe de altă parte, susținerea politicilor uh, în ceea ce privește migrația în Uniunea Europeană. Bugetul reflectă, pe de-o parte, solidaritatea față de planul intern și solidaritatea față de planul extern. Vă voi prezenta situația în trei părți. Prima parte se referă la actualitate, a doua parte se referă la cele șapte mari principii care au stat la baza acordului Consiliului și uh, partea a treia se referă la uh, detalii importante. În ce privește actualitatea curentă, tragică cu care ne confruntăm în acest moment și anume zeci și zeci de mii de refugiați care au fugit din calea războiului și care își pun întreaga speranță în Europa, trebuie să subliniez uh, susținerea adusă de Uniunea Europeană în acest moment pe lângă inițiativele statelor membre. Ajutorul european pentru situația migranților uh, din acest moment și față de criza uh, solicitanților de azil este, uh, reiese din această solidaritate. Câteva cifre. Cele două fonduri principale care sunt gestionate în comun sunt fondul MIF și fondul ESF care au 3,1 miliarde de euro și 3,7 miliarde de euro respectiv pentru perioada 2014-2020. În 2015, mai mult de 45 de programe naționale au fost aprobate în valoare de peste un miliard uh, sume deja angajate. 210 milioane de prefinanțare au fost deblocați de către Comisie. Pe de altă parte, componenta ajutor de urgență a acestor fonduri a dus la deblocarea a 60 de milioane, peste 60 de milioane. Consiliul și Parlamentul European împreună au aprobat în mai 2015 agenda europeană pentru migrație cu patru piloni pentru o mai bună gestionare a fluxurilor migratorii. Și de asemenea am aprobat și bugetul rectificativ numărul 5 în acest sens. Uniunea Europeană este unul dintre principalii donatori de fonduri uh, din regiunea care se învecinează cu Siria. 885 de milioane ajutor umanitar au fost uh, alocați în Siria, Iordania, Liban și Turcia pentru refugiați. Pentru 2016 uh, și pentru relocalizarea acestor uh, refugiați este vorba de 165 de milioane de euro în favoarea Greciei și Italiei. Fondul e acceptat în totalitate de Consiliu. E vorba de subiecte care vor fi abordate și mâine de către președintele Comisiei, domnul Jean-Claude Juncker, în prezentarea pe care o va face privind starea Uniunii și în care va insista și va prezenta un nou pachet de măsuri în acest domeniu. A doua parte a prezentării mele se referă la cele șapte mari principii care au stat la baza activității Consiliului în privința bugetului. În primul rând, ni se pare important să vorbim și să reglementăm problema arieratelor în ce privește plăcile, plățile. Sperăm că se va rezolva până la sfârșitul lui 2016. Poziția Consiliului include credite necesare pentru a pune în practică plățile pentru 2015-2016. Al doilea principiu important, Consiliul a reținut totalitatea uh, dotărilor prevăzute pentru a alimenta Fondul European pentru Investiții Strategice în 2016. Aceasta este o prioritate absolută. Al treilea aspect, politica de migrație, e vorba de credite importante, de măsuri temporare în favoarea Greciei și Italiei pentru relocalizarea a 40.000 de refugiați pe solul lor Fondul pentru Migrație și Integrare va avea 115 milioane de euro uh, în creștere în 2016 față 2015. Al patrulea principiu, creditele umanitare, ajutorul umanitar, care a crescut cu 16% în 2016 și va atinge mai bine de un miliard de euro. Al cincilea principiu, reducerea creditelor operată conform Uh, conduitei uh, venită din următorii parametri. În primul rând, avansarea programelor și proiectelor, rata de execuție trecută și rata de execuție preconizată pentru proiecte și, în cele din urmă, capacitatea de absorpție previzibilă și realistă pentru diferitele programe. Al șaselea principiu, liniile bugetare ajustate de Consiliu, sunt în principal cele pentru care Comisia a propus uh, uh, niște creșteri foarte mari. Uh, am pornit de la aceste cifre foarte mari, la care am făcut ajustări în jos, dar dacă vedeți creșterea absolută a creditelor în aceste domenii, veți vedea că aceste creșteri sunt substanțiale. Al șaptelea principiu, ținând cont de instabilitatea politică, și uneori dramatică din jurul Uniunii Europene, Consiliul a hotărât uh, să-și păstreze margini de manevră, marge de manevră uh, substanțiale în cazul agravării acestor conflicte. Și voi trece acum în revistă foarte repede poziția Consiliului uh, care a fost adoptată pe 4 septembrie, cum spuneam, în unanimitate. Propunerea este următoare. Credite de angajare de 163,3 miliarde uh, și credite de plată de 142 de miliarde. Pentru creditele de plăți e vorba de o creștere de 0,6%, iar pentru creditele de angajare de o scădere de mai puțin 0,5 54%, Comisia a propus o reducere de mai puțin de 5%, deci suntem foarte aproape de ce a propus Comisia poziția Consiliului permite reducerea uh, decalajului dintre creditele de plăți și creditele de angajament și reduce riscurile de avarie rate la plăți. În ceea ce privește elementele importante pe rubrici, competitivitate, creștere și locuri de muncă, care este elementul esențial pentru investiții și locuri de muncă, creditele cresc cu 8,6% la plăți și 7,6% la angajamente. Pentru a realiza Fondul European Strategic pentru Investiții, care este o prioritate absolută, s-au făcut niște redistribuiri la punctele următoare. Uh, programul Orizont 2020 și Connecting Europe uh, Facility Uh, au fost reduse de asemenea alimentarea marilor proiecte de infrastructură, și anume Galileo, ITER și Copernicus și întreprinderile comune. În ciuda reducerilor însă, creditele de plăți pentru Orizont 2020 cresc cu 9,3%, 84 de milioane față de 2015 și ajunge la 9,9 miliarde de euro, o cifră considerabilă. Consiliul a modulat în jos mecanismul pentru interconexiunea europeană. Creditele acestea cresc totuși cu 53% la angajamente și ating 176 de milioane foarte aproape, valoare foarte apropiată de valoarea propusă de comisie. Programele COSME și Erasmus, care sunt extrem de importante, nu au fost afectate de reduceri. Programul Erasmus Plus va avea 1,8 miliarde de euro în 2016, ceea ce reprezintă o creștere de 30% față de 2015 iar în ce privește coeziunea economică, socială și teritorială, o foarte mică scădere de 0,2%, creștere durabilă și resurse naționale, creștere mică de 0,5% a plăților și 0,32% a angajamentelor față de propunerea Comisiei. Uh, securitate, cetățenie, capitol asupra căruia am, uh, am pe care l-am subliniat deja în prima parte. E vorba de o creștere de 0,7, 8,7% la angajamente și de asemenea o creștere și la plăți. E vorba de acțiunile în domeniul migrației care reprezintă prioritatea politică a Uniunii în acest moment. Consiliul a acceptat de asemenea mobilizarea instrumentului de flexibilitate. Rubrica 4, Consiliul a reluat în mare parte propunerile făcute de Comisie Creditele de plată cresc cu 22,4%, așa ajung la 9, mai mult de 9 miliarde de euro. Subliniez că, de fapt, Consiliul s-a aliniat la cifrele prezentate de Comisie, cum ar fi ajutor umanitar, protecția civilă, uh, fondul de garantare pentru acțiuni externe și susținerea pentru Palestina. Rubrica 5, administrație. Propunerea uh, prevede o scădere de câteva milioane care nu va afecta buna funcționare a instituțiilor europene. Consiliul nu a modificat bugetul administrativ al Parlamentului European, dar va continua să fie vigilent în ce privește reducerea efectivelor cu 5% până în 2017, reducere prevăzută deja. S-a hotărât că va avea loc o reuniune uh, la trialogul privind bugetul din luna iulie pentru a discuta împreună cu Parlamentul, Comisia și președinția privind această chestiune. În concluzie, doamnă președinte, stimați eh, eurodeputați, suntem conștienți de provocările viitoare, mai ales în ceea ce privește problema migrației, și ținând cont și de conflictele care se intensifică în jurul Uniunii Europene, Consiliul European consideră că este indispensabil să găsească un compromis echilibrat și responsabil care să păstreze o anumită marjă de manevră pentru a putea face față agravărilor care sunt evidente, pe care le vedem cu ochii, ochiul liber bugetul este sub semnul solidarității interne și externe, care trebuie să ne fie cu tuturor apropiată de suflet. Mulțumesc, domnule, și acum are cuvântul doamna Corina Crețu, în numele Comisiei. Doamna comisar, aveți cuvântul. Thank you very much, chair, madame la Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule ministru, stimați deputați, doamnelor și domnilor, aș dori în primul rând să mulțumesc domnului ministru Gramenia pentru prezentarea um, interpretării Consiliului, o interpretare oferită proiectului de buget pentru 2016. Comisia este de acord că disciplina bugetară și gestionarea corectă sunt lucruri pe care cetățenii le așteaptă de la noi, dar cetățenii noștri totodată se așteaptă să răspundem la tot ceea ce se întâmplă în vremurile de criză. Mâine va avea loc discursul pe starea Uniunii și se va discuta despre criza refugiaților. Mai mult decât atât, date fiind ultimele evoluții în sectorul de lap- laptelui, Comisia va veni cu un uh, pachet comprensiv de măsuri cu 400 de milioane de euro pentru beneficiul fermierilor. Bani de utilizat imediat. Pachetul pentru migrație și uh, noul pachet uh, pentru agricultură sunt lucruri care vor fi tratate în octombrie. Vom avea un excedent mai mare decât am fi așteptat în agricultură. Permiteți-mi să mă refer acum la documentul de plecare pentru uh, propunerea de buget. Proiectul de buget 2016 vrea să stimuleze investițiile, creșterea și ocuparea Vrem să avem uh, investiții strategice în Europa. Pentru asta avem uh, uh, primul exercițiu de rectificare. Am vrea ca Uniunea Europeană să își revizuiască locul în lume. Marja de 2,1 miliarde de euro la angajamente și 1,6 miliarde la plăți sunt deja sub plafoanele constrânse CFM. Exercițiul pentru 2016 este unul pentru un exercițiu responsabil care să țină cont de nevoile de competitivitate ale Uniunii Europene cu o marjă pentru evenimente neprevăzute. În ceea ce privește plățile, avem un proiect de buget care respectă planul uh, asupra căruia s-a convenit. Mm, vom respecta politica de coeziune. Noi salutăm interpretarea Consiliului în ceea ce privește bugetul pentru 2007-2013 pentru programele de coeziune de la titlul 1B dar ne îngrijorează reducerile propuse pe mai multe linii bugetare, de la mai multe rubrici. Se spune că este din cauza ratei reduse a implementării uh, de la jumătatea lui iunie. Noi am vrea însă să corectăm aceste neajunsuri de plată, mai ales în ceea ce privește acțiunile externe. Pentru multe linii bugetare afectate de aceste reduceri, situația s-a schimbat radical uh, față de ultimii ani. Acum avem o rată crescută a implementării, mai ales la rubrica 4, deci nu mai există trenări și, uh, din punctul nostru de vedere, nu mai este necesar să reducem aceste linii bugetare. În ceea ce privește angajamentele, constat cu satisfacție faptul că Consiliul e de acord cu pachetul propus de Comisie pe migrație. Uh, Acțiunile, acțiuni importante au fost deja luate în 2015 pentru a face față provocării puse de migrant, migrație. 23 de programe multinaționale pentru azil și migrație sunt deja pe rol. La fel avem și Fondul pentru Securitate Internă, care a fost aprobat, și 205 milioane în prefinanțare, bani alocați către statele membre pentru ambele fonduri. 122 de milioane uh, de la azil, migrație și integrare și 180 de miliarde de la Fondul de Securitate Internă. Acești bani vor putea circula. Propunem pentru anul 2016 o continuare a ceea ce s-a întâmplat în 2015. E clar că trebuie să facem mult mai multe și în anii ce vor urma. În ceea ce privește rubrica 1A cu privire la creștere și ocupare, Comisia nu este de acord cu motivele pentru reducerile substanțiale ale unor programe precum Orizont 2020 sau uh, CEF. Connecting Europe Facility. Sunt lucruri decuplate de uh, priorități politice, cum ar fi uh, Uniunea Energetică și uh, fondul EFSI. La rubrica 4 se propun uh, reduceri la programele principale pentru preaderare, cooperare pentru dezvoltare și politică de vecinătate. Dar a reduce asistența în Mediterana nu va spori securitatea, va din potrive, va duce la uh, neatingerea obiectivului în regiune. În ceea ce privește cheltuielile administrative, Comisia și alte instituții în ultimii ani au dat dovadă de o bună gestiune administrativă. În continuare lucrăm cu constrângeri administrative. Am avut acea reducere de 5% pe un termen de 5 ani a personalului, dar Consiliul pare să ignore acest efort. Vreau să vă ofer doar un exemplu la comisie, dacă ar fi să aplicăm uh, reducerea de 90 de milioane de euro propusă de Consiliu, am uh, înghețat 206 posturi, dincolo de orice reducere de personal. Ei bine, dacă se întâmplă asta, tot personalul de cercetare sau din agențiile de executare va fi afectat iar mai apoi vor fi afectate implementarea, vor fi afectate implementarea unor programe. La jumătatea lui octombrie noi vom veni cu un buget rectificativ pentru agricultură și pentru implicarea, implicațiile impuse sau pro, uh, presupuse de noua propunere pentru migrație și azil. Așteptăm cu nerăbdare lectura Parlamentului și avem nădejde că până la finele concilierii vom, regăsi, vom încerca să găsim un numitor comun. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, doamnă comisar. Are cuvântul raportorul Fernandez. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să Salut prezența doamnei comisar și a reprezentantului comisiei, precum și a celorlalți colegi. Parlamentul European, pot să vă spun, este unit, are un mandat uh, clar, au fost uh, adoptate anumite măsuri în acest sens în iunie. Și pot să spun că uh, acum ne știm exact prioritățile. Apărăm întreprinderile, spiritul de antreprenoriat, solidaritatea internă și externă. Ori acestea se regăsesc în luările noastre de poziție sau în rezoluțiile noastre. Și acestea au consecințe. Au uh, consecințe în ceea ce privește titlul 1A. Uh, Există consecințe pentru Orizontul 2020, pentru interconectarea uh, Europei, pentru inițiativele care vizează ocuparea în rândul tinerilor pe care ni le dorim continuate. Însă să nu uităm astăzi că nu suntem uh, deloc uh, ipocriți, uh, pot să spun că suntem consecvenți în poziția noastră și pot să vă spun că am vorbit despre, deja despre migrație, despre problema refugiaților. Și totul trebuie aliniat bugetului. Solidaritatea nu se hrănește din declarații importante, ci se hrănește din acțiuni. Însă uh, se pare că Consiliul de Ministri nu înțelege uh, acest uh, lucru. Ei apără doar cauza migrației. La rubrica 4 pentru instrumente și programe, vorbim de 450 de milioane de euro în plăți care au fost tăiate la 9, din nou, milioane de euro mai puțin pentru politica de uh, vecinătate, uh, mai mult de 100 de milioane tăiate. Apoi, în ceea ce privește uh, lupta cu sărăcirea în uh, Mediterană, se mai taie 50 de milioane de euro. Prin urmare, uh, practic, uh, Uh, Consiliul face tăieri acum în raport cu propunerea uh, Comisiei, uh, tăieri de aproximativ 1,4 miliarde de euro. Imaginez așadar că um, um, Președintele Consiliului compară situația cu bugetul din 1980 sau 1997. Cu siguranță nu ia în calcul situația din 2015. Până la urmă vorbim despre bugetul Uniunii Europene, despre cadrul financiar multianual până în 2020 vorbim despre 1% din uh, PIB-ul uh, anual, iar propunerea Comisiei a fost uh, redusă. Consiliul mai face deja reduceri față de această propunere redusă a Comisiei. Acest lucru este inacceptabil, este de neînțeles. Vorbim despre o incoerență aici. Practic, totul merge împotriva priorităților anunțate de către Consiliu. Doamnă președinte, nu cred că am terminat. Am patru minute la dispoziție, spune vorbitorul. Practic, Consiliul spune că face economii uh, la anumite linii unde nu s-au folosit banii, ori acest lucru nu este adevărat. Există o bună absorție a fondurilor pe aceste uh, linii uh, bugetare. Sunt niște instrumente absolut necesare, dar totuși asistăm la reduceri. Eu nu pot să înțeleg cum se pot face astfel de declarații. Cum se poate să spunem aceste uh, lucruri uh, în plen, fără cea mai mică urmă de rușine? Pentru că aceste mari declarații, discursurile nu se aliniază propunerilor făcute de către Consiliu și nici cu tăierile pe care le practică încă o dată Consiliul. Mulțumesc! Domnule Fernandez, doamnă președinte, ați avut la dispoziție doar trei minute. La fel și domnul Dupre are trei minute la dispoziție. Dau cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. A spus patru minute, sper. Mă scuzați, a fost o glumă. Doamnă președinte, domnule președinte al Consiliului, doamna comisar, sunt de acord cu sentimentul de ușurare exprimat uh, de președintele Consiliului pentru 2015-2016 în ce privește creditele de plată. Anul trecut uh, aproape toate negocierile autorității bugetare cu Comisia a fost să găsim uh, o soluție la situația dramatică a plăților Uh, situația nu e bună pentru 2015, e proastă, dar s-a stabilizat și se va îmbunătăți în 2016, dar nu va dura. La sfârșitul perspectivei financiare o să vedeți că vor crește creditele de plăți, pentru că din punct de vedere structural nu s-a făcut nimic pentru a evita situația uh, cu care ne vom uh, confrunta înainte de sfârșitul acestei perspective financiare. Cât privește bugetul pe 2016, domnule președinte, avem trei priorități mari și cred că sunt comune tuturor responsabililor politici. Stimularea creșterii, uh, nevoia de a face față crizei refugiaților care caută refugiu pe teritoriul nostru și astăzi ați uitat acest lucru, dar cred că nu ați făcut o o chestie voluntară, alerta față de amenințările teroriste care ne eh, vor continua și în viitor. Nu voi vorbi astăzi mult de această a treia provocare, vreau doar să vă amintesc nevoia de a întări nevo- mijloacele tehnice la puse la dispoziția organelor comunitare, care joacă un rol foarte important în schimbul de informații strategice pentru a permite lupta împotriva teroritului, pentru a împiedica reproducerea unor atentate. Considerăm că mijloacele prevăzute la nivelul Consiliului, chiar și la nivelul Comisiei, nu sunt suficiente pentru a asigura o eficiență a acestor organe Problema majoră și cea mai urgentă cu care ne confruntăm este fluxul fără precedent de refugiați care caută protecție pe teritoriul Uniunii. Am auzit cu plăcere declarația domnului Juncker și ca și declarațiile unor răspunderi politici. Nu vorbesc aici de domnul Orban, dar trebuie ca mijloacele bugetare să vină de aici în 2016, proiectul de buget al Comisiei prevede o creștere față de 2015, dar nu va fi suficient pentru că, de fapt, costul repartizării pentru relocarea uh, refugiaților va crește. Dacă mâine domnul Juncker își confirmă cifrele prezentate, ajungem la 990 de milioane de euro care trebuie mobilizați pentru a respecta dispozițiile articolului 18 din regulamentul nostru. Doamnă președinte, voi încheia astfel regret ca și colegul meu, Jose Fernandez, raportorul, că, de fapt, Consiliu a simțit nevoia să diminueze anumite linii bugetare din Connecting Facility, când tot ceea ce știm în, această, uh, în acest moment uh, fac uh, obiectul unor propuneri făcute pentru orizontul 2020 și se creează condițiile în care nu putem răspunde pozitiv la aceste propuneri. Mi se pare că este o eroare extrem de mare. Mulțumesc, domnule Depre, pentru uh, că ați încheiat și acum dau cuvântul domnului Gramenia. Merci, madame Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că astăzi nu e momentul să intrăm într-o dezbatere pe fond în legătură cu propunerea Consiliului. Iar în ceea ce privește comentariile făcute de către cei doi raportori, domnul Fernandez și domnul Depre, cărora de altfel le mulțumesc pentru implicare și pentru dinamism, în ceea ce privește apărarea diverselor uh, credite, e bine, aș dori să subliniez doar că reducerile care au fost uh, făcute de către Consiliu au fost făcute în raport uh, cu propunerea Comisiei, care ea însăși a presupus anumite uh, suplimentări de fonduri considerabile pentru anumite titluri care au fost numite. Aș dori să spun că, de exemplu, la titlul 4, avem anumite credite de plăți care au crescut cu 22,5%. Adică atunci când vorbim despre tăieri, nu vorbim despre tăieri în raport cu uh, bugetul uh, pentru anul anterior, ci uh, e vorba despre anumite tăieri față de propunerea Comisiei care sporește fondurile într-o manieră considerabilă. Cum spuneam, nu vreau să intru în detaliile negocierii astăzi, Uh, pot doar să spun că sunt mulțumit uh, să uh, aflu că am făcut anumite afirmații într-o notă lirică. Voi încerca să mă exprim altfel data viitoare când mă voi afla uh, Uh, aici alături de dumneavoastră. Aș dori doar să subliniez uh, că lucrăm mână în mână cu dumneavoastră și că luăm foarte în serios uh, propunerile pe care le-ați făcut și le veți face. Prin urmare, vă întind mâna pentru o cooperare francă și constructivă pentru a putea ajunge la un compromis. Un compromis care va fi cu atât mai dificil de găsit, cu cât știm foarte bine că vor exista cheltuieli care ne așteaptă din cauza unor situații care se uh, agravează. Mâine, președintele Comisiei, domnul Juncker, va prezenta noul pachet al Comisiei uh, în legătură cu toate uh, problemele, problemele care țin de fluxurile migratorii. Apoi, în legătură cu politica agricolă comună, cum a anunțat și domnul comisar, vor exista mijloace care vor putea fi antrenate prin urmare, pot să vă spun că sigura asigurare pe care vă pot uh, da astăzi este să jucăm cu cărțile pe masă uh, și să uh, ne luăm anumite angajamente care pot fi ținute, care pot fi durabile și că insistăm pe dezvoltare și creștere interior, pe cum și pe solidaritate internă și externă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte, dezbaterea s-a încheiat și trecem la subiectul următor de pe ordinea de zi. Vă propun așadar uh, să începem uh, imediat, uh, însă așteptăm câteva minute pentru sosirea domnului comisar Avramopoulos.